Uh, Primul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Figueiredo privind rolul venitului minim în combaterea sărăciei și în promovarea unei uh, societăți bazate pe includere în Europa. Deci îi dau cuvântul doamnei Figueiredo. Muito obrigada, senhora Presidente. Ontem, eh, ontem fizemos aqui com o senhor Comissário. Mulțumesc, doamnă președinte. Ieri am uh, vorbit cu domnul comisar și am avut o dezbatere importantă în legătură cu sărăcia. Și cred că asta trebuie să stea în centrul activității noastre. Și asta pentru că anul 2010 este anul de luptă împotriva sărăciei în Europa. Și cred că ar fi păcat ca Parlamentul European să nu se ocupe și el de această problemă, mai ales dat fiind că astăzi știm că în fiecare zi crește numărul de săraci din Europa și toată lumea este foarte îngrijorată de acest lucru. Și se constată și o sărăcire a lucrătorilor, dar și a femeilor, a copiilor, a persoanelor în vârstă și a anumitor pături sociale care au de suferit. Ținând cont de toate acestea, am redactat acest proiect de raport pe baza unei analize a situației actuale din Europa. Baza este reprezentată de cifrele Eurostat din ianuarie 2010. Cifrele au fost publicate anul acesta, dar țin cont de nivelurile de venit pentru 2008, deci nu reflectă situația de astăzi. Dat fiind că, fără îndoială, situația actuală este mai rea decât cea de anul trecut din cauza crizei prin care trecem. Deci trebuie să presupunem că situația de astăzi este mai proastă decât cea din cifrele pe care le avem la dispoziție. Însă, oricum, examinând cifrele, putem constata că situația este critică și că e cazul să luăm măsuri. 17% din uh, populația celor 27 de state membre trăiesc cu venituri ce îi uh, plasează sub pragul sărăciei, iar riscul de excludere socială este foarte ridicat, ceea ce înseamnă că 85 de milioane de persoane din Europa sunt sărace, acestea fiind cifrele din 2008 și probabil că ar trebui să mai adăugăm câteva milioane la această cifră ca să avem situația de astăzi. Și vom vedea acest lucru când vom primi cifrele pentru 2010. Desde 2000 deci- Dar situația s-a înrăutățit din anul 2000 de când avem strategia de la Lisabona, iar strategia de la Lisabona avea de fapt ca obiectiv tocmai eradicarea sărăciei. Din păcate, constatăm că sărăcia a crescut cu două puncte procentuale până astăzi. Aceasta este o situație dramatică, mai ales pentru tineri, pentru copiii și tinerii până la 17 ani, pentru că cota de risc de sărăcie ajunge în anumite țări, ca în România, de exemplu, la 33% în rândul acestor De asemenea, în alte țări cota este foarte ridicată Uh, foarte, foarte ridicată, cele mai scăzute cote fiind în Norvegia, Finlanda, Danemarca, undeva la 2%. Dacă vorbim despre această situație, atunci ne referim la situația persoanelor după transferurile sociale, pentru că dacă nu am luat în considerare transferurile sociale, situația acestor persoane este și mai rea. Puteți să vedeți și în uh, considerente că, înainte de transferurile sociale, la cei sub 18 ani, pericolul de risc, pericolul de sărăcie este la 18%, 25% în cazul bărbaților și 25% în cazul femeilor. Acestea sunt grupele de populație care sunt cele mai afectate de sărăcie îngrijorător este și faptul că există tot mai mulți lucrători, tot mai mulți angajați săraci. Și numărul acestora crește. Așadar, odată cu creșterea locurilor de muncă precare, locurile de muncă slab remunerate, uh, situația se înrăutățește. La sfârșitul lui 2008, aveam 8% lucrători săraci în Uniunea Europeană, conform Eurostat. Așadar, aceștia se aflau sub pragul sărăciei în anumite țări, însă cotele sunt foarte mari. În țara mea, în Portugalia, de exemplu, spune Eurostat că la sfârșitul lui 2008 aveam 12% persoane sub pragul sărăciei, ceea ce este îngrijorător. Avem date de la Eurostat și în ceea ce privește privațiunile materiale, lipsurile materiale. În expunerea de motive se vede foarte clar că vorbim despre niște grupe de populație care nu pot să-și încălzească locuința sau care nu pot să aibă o masă hrănitoare în fiecare zi, mai ales în anumite țări situația este mai proastă. Nu vreau să vă enumăr acum toate datele, pentru că puteți să le găsiți pe toate în document. Colegii care doresc pot să citească aceste informații. De asemenea, în expunerea de motive puteți găsi, pe lângă date, și studiile de unde uh, rezultă aceste cifre, care corespund realității. Pe de altă parte, este clar că este necesar să acționăm. Trebuie să facem ceva în privința acestor cifre. Sigur că în state membre diferite trebuie luate măsuri diferite pentru combaterea sărăciei. Aceste măsuri pot să aibă, să ia felurite forme și obiectivul lor general fiind de a le da mai multe putere acestor persoane, pentru că sărăcia este, are multe aspecte. Eu am vorbit doar despre venit și despre privațiunile, despre lipsurile materiale, deci faptul că persoanele respective nu dispun de anumite bunuri, dar sărăcia înseamnă mult mai mult decât atât. De exemplu, nu ai acces la servicii sanitare, la educație, la asigurări sociale, la justiție. Toate acestea înseamnă sărăcie. Sărăcie înseamnă de asemenea că ți-e foarte greu să-i, uh, să trimiți copilul, să trimiți copilul la școală. Sunt multe fațete ale acestei probleme. Accesul la democrație e o altă fațetă sau posibilitatea de a se organiza în, ca, și angajator, ca și angajați în cadrul întreprinderii. În momentul în care locul de muncă este precar, angajații se tem să se organizeze și să-și uh, ceară drepturile. Sărăcia, după cum spuneam, trebuie să fie privită în diversele sale aspecte, în diversele sale dimensiuni și am vrut să subliniez acest lucru. Dacă vorbim despre venitul minim, acesta este doar o măsură punctuală pentru cazurile cele mai grave de sărăcie. Nu este o rețetă patentată, un panaceu pentru rezolvarea problemelor sărăciei. Multiplele fațete și dimensiuni ale sărăciei trebuie luate toate în considerare și de aceea uh, măsurile care trebuie luate trebuie de asemenea să fie foarte uh, variate. În primul rând, sigur, venitul minim, dar apoi și îmbunătățirea condițiilor de muncă, pentru a ne asigura că cei care lucrează nu sunt săraci. Sigur că trebuie îmbunătățită situația pensiilor pentru cei care au ieșit deja din uh, viața uh, activă. Uh, o pensie trebuie să-i permită persoanei să ducă o viață demnă, nu să ajungă sărac, cum se întâmplă cu foarte mulți pensionari, din păcate, în Portugalia, de exemplu. De asemenea, trebuie asigurat accesul la servicii medicale de calitate, accesul la educație și așa mai departe. Bun. Care este contextul în care vorbim despre venitul minim? Există două studii interesante care arată că în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană există deja un venit minim astăzi. Nu în toate țările. Acest lucru așadar nu înseamnă că toți oamenii au un venit minim care să le permită un trai decent. Dar, după cum am spus, există anumite state membre care au luat această măsură de introducerea unui venit minim și care îl utilizează ca un instrument pentru combaterea sărăciei. Există studii care arată că atunci când, că dacă nu ar exista acest venit minim, atunci ar fi mult mai multe persoane sărace. De aceea este important ca toate statele membre ale Uniunii Europene să prevadă un venit minim pentru cetățenilor, astfel încât oamenii să poată trăi în demnitate. Și cred că exact acest lucru ar trebui să-l discutăm noi astăzi. În această primă fază nu pot să fac mai multe propuneri pentru că există anumite limite. De aceea am făcut doar propunerile pe care le vedeți deocamdată în text. Însă sunt Sigur că cu contribuțiile mele și cu contribuțiile colegilor am putea să găsim niște propuneri mult mai bune. Deocamdată aceasta este prima fază și acestea sunt propunerile pe care le-am făcut eu. Sigur că e necesar să ajungem la un consens pentru propunerile noastre. Acesta pentru că vrem un raport care să fie susținut apoi de către întregul Parlament European. Și eu aș dori să lucrăm în acest spirit. De aceea există un, o mare marjă de manevră aici pentru a găsi un consens. Nu vreau să uh, vă prezint uh, un instrument uh, sau o serie limitată de instrumente specifice, ci ideea este să avem o abordare mai uh, generală, mai extinsă, să privim toate instrumentele posibile. Putem, uh, sigur, după ce discutăm și stabilim niște instrumente, să intrăm în detalii, să, să le detaliem. Important este să există voința politică pentru punerea lor în aplicare. Așadar, avem acum o bază de discuții foarte bună și eu sunt convins că într-o fază ulterioară a discuțiilor putem să discutăm despre mult mai multe propuneri pentru a ajunge la un consens larg, astfel încât acest raport să fie susținut tocmai în acest an al combaterii sărăciei, pentru că aceasta ar fi o contribuție importantă al, a Parlamentului European pentru a modifica ceva tocmai în acest an. Mulțumesc! Yes, thank you. Uh, thanks very much, Mrs. Um, I, I think... Mulțumesc foarte mult, doamnă Figueiredo. Cred că este un raport excelent. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul meu. Primul punct a fost alineatul F, unde spuneți foarte bine că femeile riscă să ajungă în situație de sărăcie. Eu aș uh, dori să ne referim și la alte grupuri sociale, de exemplu persoanele cu handicap, pentru că și acestea sunt afectate în mod disproporționat. Uh, de sărăcie și suferă uneori chiar la fel de mult cât suferă femeile. De asemenea, în alineatul 5 salut inițiativa de a ajuta statele membre să creeze sisteme de venit minim. Spuneți că este o inițiativă necesară, am și eu mai multe idei în acest sens, dar uh, știu că ați vorbit despre acest lucru acum, dar eu aș dori să fiți mai concretă în raport și să includeți remarcele ce vor fi făcute după ce iau cuvântul toți colegii. Apoi, alineatul 7 insistă ca persoanele aflate într-o situație de sărăcie să fie implicate în procesul decizional. Cred că este foarte important atunci când ne referim la sărăcie și la persoanele fără adăpost. post. Am avut o discuție săptămâna trecută despre persoanele fără adăpost și a reieșit de acolo că persoanele fără locuință sunt excluse din procesul decizional. Deci nu se ține cont de ce cred ei că ar fi bine să se facă pentru ei. Eu cred că trebuie să fie incluse persoanele afectate de sărăcie în procesul decizional. Sunt foarte multe organizații care se ocupă de aceste persoane, dar există și organizații individuale care ar dori să contribuie la acest proces. Știu că ați vorbit deja cu uh, unii reprezentanți. Îmi place foarte mult raportul Figueiredo în forma sa actuală. Am să depun câteva amendamente și, după cum am spus și în remarcele mele inițiale, cred că este un raport excelent și chiar cred ce spun, ați făcut o treabă foarte bună. și uh, aș vrea să aud ce credeți, de exemplu, despre inițiativa statelor membre în legătură cu veniturile minime. Primul vorbitor este doamna Gruini. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamna Figueiredo, pentru că v-ați ocupat de acest dosar atât de important, pentru că este esențial să nu fie lăsat nimeni deoparte în societatea noastră europeană. Însă, acest uh, venit minim eu aș o întoarcere la muncă, pentru că în Franța am creat un uh, venit minim de integrare și s-a uitat să se facă tocmai integrarea. Iar uh, persoanele care beneficiau de acest venit s-au obișnuit cu acest venit mic, pentru că știți că totdeauna aceste venituri sunt mici față de costurile vieții și eu cred, deci, că ce trebuie să facem este să redăm demnitatea acestor persoane. Este nevoie de recunoaștere socială și aceasta se face mai ales prin muncă. Există categorii de persoane cărora le este foarte, foarte greu să revină pe piața de muncă. Doamna președinte, noi am vorbit uh, mai ales cu niște persoane cu handicapuri grave. Ei bine, aceste persoane trebuie să primească și uh, alocații sociale suficiente ca să poată să trăiască cu demnitate. În orice caz, eu insist asupra acestei întoarceri la muncă, care presupune, desigur, și formare, dar nu orice fel de formare, pentru că foarte adesea unele persoane sunt lăsate să se înscrie la niște formări care niciodată nu le vor ajuta să-și găsească de muncă pentru că sunt în domenii în care nu se fac angajări. Deci, cred că trebuie să se țină cont de nevoile de pe piața de muncă de astăzi, dar și de cea de mâine și de noile locuri de muncă. Și vă rog să vă gândiți și la venitul minim pentru bătrânețe, pentru că sunt persoane care au muncit toată viața și care se trezesc la pensie că au venituri insuficiente ca să trăiască în mod demn. Și nu cred că trebuie să le lăsăm baltă, pentru că și ele au avut o contribuție la uh, construcția societății. În cele din urmă, salariații săraci, o altă categorie. Eu cunosc situații în care persoanele respective nu lucrează, primez multe ajutoare sociale și uh, se ajunge ca aceste persoane șomere să câștige mai mult decât uh, alte persoane care au o muncă, dar primesc salariul minim, salariul de bază. Se creează astfel decalaje imposibil de înțeles. Deci trebuie să fim atenți și la acest lucru. Și apoi, în analiza sărăciei, trebuie să ținem cont și de supraîndatorare. Sunt niște persoane care se află în situații foarte grave și trebuie să ne gândim și la organismele financiare care acordă împrumuturi fără să țină cont de capacitatea de rambursare a persoanelor respective. Și apoi vin să își ceară drepturile, iar persoanele afectate nu mai au bani ca să trăiască. Deci trebuie să ne gândim și la asta, îndatorarea excesivă, uh, care este și ea una din cauzele sărăciei în societatea noastră. Asta voiam să vă spun, vreau să vă mulțumesc pentru raport și să vă spun că și eu voi participa prin amendamente la acest raport. Mulțumesc, Jean Lambert. Thank you, and I'd like to thank the rapporteur as well for, for her work on this. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru activitatea depusă și sunt extrem de de acord cu unele dintre comentariile care s-au făcut deja, mai ales dacă este vorba de incluziune în procesul de luare a deciziilor. Este într-adevăr un aspect deosebit de important și, într-adevăr, acesta este unul dintre roluri pe care ar trebui să le aibă planurile naționale de măsuri. E important ca această comisie să determine eficiența acestor planuri naționale de măsuri și cât de mult implică în acest sens pe cei direct vizați, pe cei care sunt afectați de deciziile astfel luate. Aș avea și eu câteva observații de făcut cu referire la acest raport. Devenim conștienți de faptul că există anumite țări, anumite state membre, unde chiar dacă ne uităm la nivelul sumelor primite, al beneficiilor, materie de asigurări sociale, pensii, asigurări de handicap și așa mai departe, vedem că aceste sume date de la guvern sunt stabilite la un nivel care nu face decât să țină persoanele respective sub pragul de sărăcie. E vorba de un nivel de subzistență. Și trebuie să vedem în ce mod aceste state membre stabilesc pragurile respective, nivelul sumelor astfel acordate. Și trebuie să vedem acești indicatori la care se referea și raportoarea. nu putem vorbi despre lupta împotriva uh, sărăciei fără a ne asigura că, într-adevăr, uh, mulți dintre cei săraci încetează să fie săraci în viitorul apropiat. Apoi, cum rămâne cu diferența de venit între cei bogați și cei săraci? Cercetări recente arată că această diferență este absolut semnificativă și are efect asupra coeziunii sociale și asupra societății în ansamblul ei. Consider, prin urmare, că și acest lucru ar trebui avut în vedere. Un alt lucru care a fost menționat aici, a fost discutat și la plenară, uh, cu referire la condiționalitatea socială a anumitor planuri de intervenție ale guvernului în economie care au dus la reducerea sumelor alocate pentru pensii și alte forme de ajutor social de care depind multe persoane. De asemenea, se vorbea mult și de aceste tranziții de la beneficii la muncă, la sprijinul pentru cei care lucrează, însă acestea s-au dovedit a fi uneori un obstacol, nu sunt pe deplin convinsă că această argumentație și are locul aici, în cadrul acestui raport, însă este cu toate acestea un aspect important pe care comisia noastră l-a mai discutat și anterior. Sunt de acord, evident, cu direcțiile generale raportului și vom înainta și amendamente, însă aș vrea foarte, foarte mult să ne concentrăm pe măsurile concrete menționate în acest raport și aș dori eventual să avem în vedere o directivă cadru privind venitul minim, să vedem ce alte idei uh, vor mai circula în comisie, dar trebuie să facem ceva cu caracter specific și direct, uh, să nu ne limităm la o, un apel general la măsuri. Domnul Coferati, domnul președinte, munca raportoarei este într-adevăr remarcabilă. Consider că subiectul este unul de mare importanță. Este într-adevăr un subiect pe care întreaga Europa își îndreaptă atenția în aceste ani. Prin urmare, este important să avem un cadru general larg de analiză. Argumentele de acolo vor trebui să fie susținute de date, așa cum ne-a arătat și raportarea însăși. Dacă am putea eventual extinde acest cadru, ar fi și mai bine, însă consider că raportoarea a făcut un lucru într-adevăr remarcabil cu acest raport. Trebuie totuși să avem propuneri specifice, detaliate, pe cât de detaliate posibil. Pentru că datele pe care le-am văzut până acum ne arată că sărăcia este un fenomen de amploare cu aspecte multiple. Nu există un singur instrument care ar putea soluționa întreaga problematică a efectelor acestei sărăcii. Trebuie să recurgem la toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și de asemenea la, și să asociem aceste instrumente cu situațiile în care ele sunt cele mai eficiente. Asta în încercarea de a rezolva problemele cât mai eficient posibil. În tabelul pe care ni l-a oferit raportoarea, vedem următorul lucru. Când e vorba de vârstă, principalele probleme îi afectează pe de parte pe copii și adolescenți și pe de altă parte pe vârstnici. Nu putem folosi același instrument în a rezolva problemele acestor grupuri diferite. E nevoie de soluții diferite. Pentru tineri, consider că cel mai important punct de referință ar fi familia însăși. Când e vorba însă despre vârstnici, ar putea fi vorba de politici sociale. Și ce pune la oaltă aceste două capete opuse ale spectrului? Ei bine, Cred că ar fi foarte important să avem în vedere acest fapt, și anume un nivel minim de remunerație. Există diferite forme și posibilități eh, în acest sens pe care le găsim în diferite state membre. Probabil raportoarea ar putea să ne ofere un tabel în care să vedem diferențele dintre aceste niveluri minime ale venitului în Europa. Să vedem de asemenea și legătura dintre politice îndreptate spre familii și cele care au ca țintă vârstnicii. Condițiile, evident, diferă. Doamna Grunin ne spunea că cei săraci care totuși au un loc de muncă sunt tot mai mulți în Europa. Sunt oameni care au un, un serviciu, însă nu reușesc să treacă peste pragul de sărăcie. Sunt lucruri care nu s-au mai întâmplat până acum. Vrem să, în, în, în anii anteriori, putem garanta totuși o viață demnă pentru cei care aveau un loc de muncă. Trebuie, prin urmare, să ne concentrăm asupra acestui aspect, și anume venitul minim, și să vedem ce sisteme există în acest sens în statele membre. De asemenea, să vedem ce măsuri pot fi luate la nivel central european. Ar putea fi vorba de costuri ridicate, evident. Și, prin urmare, propunerile pe care le vom face vor trebui să fie susținute de evaluări cu caracter macroeconomic. Însă eu sunt convins că doar în acest mod putem merge înainte și asta deoarece coeziunea socială înseamnă practic să îi includem și pe cei care sunt fie la periferie, fie sunt excluși complet în prezent. În această parte a lumii pur și simplu nu ne putem permite să avem astfel de diferențe. Trebuie într-adevăr să obiectivăm acea decizie de a face 2010 din 2010 anul luptei împotriva sărăciei. Nu cred că e cazul să avem opinii diferite, noi între noi, între grupurile politice reprezentate aici. Trebuie să acționăm împreună pentru a obține rezultate care să aibă efecte pozitive în viitor. Și vă mulțumesc. Aș dori să subliniez că raportul este într-adevăr unul important și mă bucur că îl putem discuta acum în pragul strategiei 2020. În următoarele șase luni Vom avea nevoie de o președinție belgiană puternică, aceea una dintre prioritățile anunțate de această viitoare președinție este tocmai o decizie a Consiliului cu privire la pragul nivelului minim, venitului minim garantat. Și va fi într-adevăr important să atingem acest obiectiv uh, în mandatul următor. De asemenea, aș dori să spun că probabil cea mai importantă întrebare este legată de comparația dintre modul în care diferitele state membre definesc indicatorii și nivelul venitului minim pe de o parte. Pe de altă parte, ar fi la fel de interesant să vedem relația dintre venitul minim și beneficiile minime în fiecare țară, pentru că există oameni care lucrează, dar sunt săraci și trebuie să vedem în ce măsură aceste instrumente funcționează cu caracter motivațional. În anumite țări există o diferență foarte mică. Punctele pe care le vedem în raport. Pe de parte, nu cred că ar trebui să menționăm țări ca atare. Dacă avem un tabel care ne arată diferențele respective, ne-am putea limita doar la unele și alte țări s-ar putea fi ofensate să fie menționate acolo. De asemenea, la G vorbiți de grupurile dezavantajate, imigranți, cei cu handicap și așa mai departe. Și e vorba de accesul la uh, locuri de muncă bine remunerate. Nu e vorba de un loc de muncă de calitate, cum se spune acolo. Ar fi mai realist să vorbim de un loc de muncă decent. La capa se vorbește de coeziune economică și socială. Consider că și coeziunea teritorială este la fel de importantă, tocmai ca parte a acestei politici de coeziune. Trebuie să ne uităm puțin și la diferențele dintre anumite regiuni. De asemenea, consider că ar fi bine să punem mai mult accentul pe relația dintre sărăcie și discriminare. În multe țări aceasta este o realitate, ele sunt strâns interconectate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mă bucur într-adevăr să văd un astfel de raport pe masa noastră. Mr. Dearden? Domnul Dearden? Darden, sorry. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna raportor, vreau și eu să mă alătur colegilor care v-au felicitat și să vă spun că mă bucură acest raport și mă bucură și prezentarea dumneavoastră. Consider că este o bază foarte bună de lucru pe această temă atât de importantă. Nu vreau să repet alte anumite lucruri care au mai fost spuse de uh, cei doi colegi de la grupul meu. Vreau să spun însă și eu câte ceva. Cred că acest raport permite să se sublinieze, mai ales în uh, partea de considerente, riscurile de sărăcie, mai ales în ceea ce privește anumite părți ale populației. Acest lucru s-a spus despre persoanele tinere, persoanele în vârstă. De asemenea, s-a vorbit de faptul că este important ca aceste persoane să rămână sau să intre pe piața muncii Cred că este important și nu numai pentru ei, dar și pentru finanțarea asigurărilor sociale, pentru sistemul global și pentru armonia socială. Ați vorbit de asemenea de uh, situația de sărăcie la femei și de asemenea de nivelul de sărăcie al anumitor uh, categorii de populație mai vulnerabile, după cum au spus și alți vorbitori. Aș dori să subliniez și importanța anumitor elemente pe care le-ați menționat dumneavoastră la considerente. De exemplu, rolul sistemelor de protecție socială, serviciile publice de calitate și, de asemenea, importanța locurilor de muncă decente. Toate aceste elemente trebuie să fie puse în evidență atunci când se vorbește despre sărăcie. De asemenea, trebuie să se stabilească priorități clare în ceea ce privește politica uh, Uniunii Europene la nivel macroeconomic. Sunt mulțumit de faptul că insistați asupra tuturor acestor elemente. În ceea ce privește sugestiile și uh, în ceea ce privește raportul în sine, am două sau trei observații. În primul rând, atunci când vorbiți de obiectivele care trebuie atinse în domeniul reducerii sărăciei, menționați mai ales strategia 2020 și spuneți că se va dubla obiectivul trecându-se de la 20 de milioane la 40 de milioane. Eu sper că se va păstra obiectivul referitor la aceste cifre care trebuie atinse. Și cred că ar trebui să fie stabilit clar și un procentaj, ca, pentru ca în fiecare țară să existe câte un obiectiv de atins, dincolo de obiectivul global pe care îl menționați. Este ambițios acest obiectiv de 40 de milioane. Cred că ar trebui să lăsăm 20 de milioane pentru că nu întotdeauna Consiliul este foarte uh, favorabil acestor prevederi. Asta voiam să vă spun și încă ceva, vorbiți despre niște inițiative ale comisiei, cred că ar fi cazul să consolidați și să faceți mai clar acest alineat și să insistați să se uh, întreprindă inițiative cu caracter cât mai obligatoriu pentru statele membre. Aș vrea să spun că acest raport subliniază cât se poate de bine rolul și importanța indiscutabilă a venitului minim în combaterea sărăciei. Cred că am putea să consolidăm acest aspect care este o axă fundamentală, nu unică, dar este o axă fundamentală aceasta a venitului minim în combaterea sărăciei. Și mi se pare că nu reiese suficient de bine acest lucru din această primă versiune a raportului dumneavoastră. Cred că prin amendamente și printr-o reflecție comună vom reuși să consolidăm prezența venitului minim în raport. Și în încheiere vreau să vă spun că alături de colegii mei vă stau la dispoziție ca să lucrăm împreună la niște amendamente în acest sens. Vă mulțumesc! Uh, Mr. Handel. Handel. Doamna gruny și doamna Lambert au făcut trimitere la faptul că în această discuție esențială este modalitatea în care oamenii expuși la sărăcie, oamenii săraci, pot să iasă singuri în această situație. Uh, Problema este că foarte mulți oameni ar putea să fie tentați să se bazeze pe prestațiile sociale și să nu lupte pentru a își depăși condiția. Ar fi greșit să mergem în direcția pe care uh, o vedem de foarte multe ori cu litere mari în, uh, în ziare, în anumite concerne de presă, și anume că prestațiile sociale ar fi mult prea mari. Cred că în acest raport ar trebui să ne concentrăm asupra faptului că ideea nu este că prestațiile sociale ar fi prea mari pentru cei care nu au un venit, ci asupra faptului că venitul minim, salariul minim a scăzut atât de mult în multe state europene, încât pur și simplu nu mai rentează pentru foarte mulți oameni să uh, aibă un loc de muncă. Pentru că dacă nivelul salariului este unul care nu-ți permite să trăiești, atunci are rost să muncești. Și de aceea, întrebarea pe care a pus-o uh, doamnă Gânț este foarte importantă. Uh, cred că și un al doilea factor este important. Uh, niște studii mai noi arată că oamenii care trăiesc în sărăcie și care sunt șomeri s-ar putea să nu dorească să lucreze pentru că trebuie să plătească impozite atât de mari încât până la urmă câștigă, rămân cu mai puțin bani decât dacă ar fi, face, dacă ar fi beneficiarii prestațiilor sociale. Așadar, pe lângă chestiunea venitului, salariului minim, ar trebui să ne gândim și la un al doilea factor. Ce fac statele membre uh, pentru a impulsiona această trecere de la uh, șomaj la uh, o viață activă, cum își uh, adaptează sistemele de asigurări sociale, astfel încât să dea posibilitatea și să încurajeze oamenii să își caute un nou loc de muncă. Pentru cei care sunt șomeri și care își caută un loc de muncă, există mult prea puține locuri de muncă, din păcate. Și de aceea salariul minim și toate, venitul minim și toate măsurile pe care le discutăm sunt doar o măsură, pentru că foarte importantă este și politica de creare a, locuri de mun- a locurilor de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte să-i dau din nou cuvântul doamnei Figueiredo, avem un reprezentant din partea Comisiei, domnul Kevin Dent. Aș dori să știu dacă aveți studii cu privire la sărăcie în legătură cu criza economică actuală. Um, dacă Comisia are rezultatele acestor studii. Thank you. Um, the commission, um, and... Mulțumesc. Comisia, în cooperare cu statele membre, a monitorizat impactul crizei asupra cetățenilor din statele membre, inclusiv în ceea ce privește uh, Uh, sărăcia și riscul de sărăcie. Acest proces este în desfășurare. Uh, sunt singură că domnul comisar Andor v-a explicat ieri că există o serie de inițiative pentru a uh, îmbogăți activitatea în acest domeniu pentru, a, pentru o mai bună monitorizare a situației. Așadar, după cum vă spuneam, munca, munca este în desfășurare, multe rezultate sunt deja publicate și vor fi publicate și pe viitor. Mulțumesc, doamna Figueiredo. Ehm, în ceea ce privete toate contribuiile colegilor, vreau să le mulumesc tuturor i consider că în această dezbatere vom mai auzi foarte multe propuneri. Doream deocamdată să subliniez următoarele. În momentul în care am elaborat uh, expunerea de motive și toate considerentele, m-am gândit la, și la răspunsul, la reacția la aceste probleme. Dar pur și simplu nu am avut timp să formulez niște uh, răspunsuri mai concrete. De aceea sunt de acord cu ceea ce s-a spus astăzi aici. Cum putem să combatem sărăcia celor care lucrează, dar cu toate acestea sunt săraci. Este într-adevăr un fenomen în creștere. Și E evident că avem nevoie de locuri de muncă de înaltă calitate, care să fie însoțite de anumite drepturi și care să permită o viață demnă. Bine, aceste lucruri vor fi formulate diferit în state diferite, dar o muncă de bună calitate care are și care duce și la drepturi este foarte importantă și în țara mea, de exemplu, pentru că nu este suficient să ai un venit minim care este mult prea scăzut și din care nu poți să trăiești. 12% din populație uh, e afectată de acest fenomen. Mai ales femeile care uh, lucrează pentru uh, salariul minim care a fost uh, introdus în ianuarie. Așadar, salariul minim este important, dar sunt importante, sunt mai importante locurile de muncă bine remunerate și care să aducă și drepturi. Există persoane care lucrează ca și practicanți trei luni, șase luni, un an, fără să fie remunerați. Uneori uh, um, primesc o masă pe zi sau uh, reduceri uh, pentru transport. Dar există multe persoane care lucrează uh, vreme îndelungată fără să fie remunerate. Ceea ce înseamnă că trebuie să găsim o soluție la această problemă. Există un raport în acest sens, dar acesta ar trebui să fie inclus aici. și munca cu normă redusă. Este o altă problemă. Foarte mulți oameni lucrează mult mai puțin decât și-ar dori. Și atunci nu au posibilitatea să iasă din situația de sărăcie în care se află. Um, locurile de muncă precare, slab remunerate, sunt din ce în ce mai multe. Aș fi vrut să includ și acest lucru în, uh, în raportul meu, și îl voi include. De asemenea, trebuie să includem și măsuri pentru pensionari, pentru că și aceștia, după cum spuneam mai devreme, trebuie să aibă un venit minim garantat, astfel încât acesta să poată trăi în demnitate odată ce au ieșit la pensie. Și acest element trebuie să fie inclus în raport. Din păcate, eu n-am avut suficient timp să includ toate aceste măsuri, dar o voi face pe viitor. De asemenea, uh, chestiunea menționată de domnul Coferati, și anume costurile. Da, am să mă ocup la sfârșitul raportului și de, de acest lucru. Uh, oamenii, cu, <clears throat> oamenii cu dizabilități. Da, ei sunt incluși aici, în general, dar deocamdată nu există niște propuneri concrete care să-i vizeze pe ei. Eu cred că dacă vrem să răspundem la sărăcie, atunci trebuie să luăm în considerare, într-adevăr, în primul rând, șomerii, care trebuie să primească niște prestații sociale. În același timp, uh, angajații trebuie să primească un uh, salariu din care să poată trăi demn și trebuie să luăm în considerare și grupurile de oameni care nu pot să se implice activ pe piața muncii, cum ar fi oamenii, cum ar fi bolnavi cronici, de exemplu. și oamenii cu dizabilități și acestora trebuie să li se găsească locuri de muncă adecvate pentru ca și aceștia să poată să-și câștige traiul. Toate aceste elemente trebuie să se găsească în acest raport pentru că ele sunt tot felul de uh, um, sunt moduri diferite în, în care se poate înțelege acest concept de venit minim. Venitul minim la nivel european este altă chestiune. Cred că ar trebui să milităm pentru un venit minim. Suma nu trebuie să fie aceeași în toate statele membre, pentru că situația este diferită. Dar, ca procent trebuie ca valoarea să fie aceeași. Un procent, așadar, din uh, produsul social, uh, produsul național brut. Vreau să menționez această chestiune pentru că sunt sigură că va fi discutată foarte uh, intens. Ați vorbit și despre costuri, cum putem să garantăm uh, acoperirea costurilor pentru statele care sunt deja puternic îndatorate. Uh, Cine poate să suporte aceste costuri? Acest lucru se leagă de coeziunea economică și socială și de solidaritatea europeană. Ar trebui să se utilizeze bani din bugetul Uniunii Europene pentru aceste măsuri. Acest lucru nu este o noutate în acest raport, dar necesită un larg consens. Pentru că dacă nu, atunci nu mai putem să ne jucăm rolul ca Uniune Europeană. Trebuie să vedem dacă va exista și disponibilitatea pentru a accepta acest uh, element și sigur că trebuie în primul rând dezbătut. Oare comisia noastră este uh, pregătită să meargă atât de departe, mă întreb. Dacă dorim să sprijinim toate aceste principii, atunci o putem face, dar dacă nu, atunci anul european de combatere a sărăciei nu se va ridica la, ridica la înălțimea acestui nume în ultimii 10 ani nu am reușit uh, să eradicăm sărăcia din potrivă. Numărul săracilor a crescut. De aceea trebuie să luăm o decizie foarte clară și sper că toți colegii mă vor susține în acest sens pentru a face niște propuneri cât mai îndrăznețe. Și sper ca Comisia să nu ne spună că anul acest, în anul acesta sau în anul de după criză, uh, evaluările se referă tot la situația economică. Vedeți, uh, evaluările acestea, datele acestea sunt din anul 2008. Nu avem deocamdată alte informații. Studiile cu privire la evaluarea sărăciei uh, sunt uh, și mai uh, vechi, sunt uh, deja date din 2007 care nu mai au nimic de a face cu realitatea din ziua de azi. De aceea ar trebui luate măsuri urgente pentru ca studiile să fie în primul rând actualizate, pentru ca să vedem care este situația sărăciei astăzi în țările noastre pentru că în unele state membre situația este foarte dificilă. Nu în toate, dar în multe state membre. Și de aceea trebuie să existe niște măsuri de solidaritate foarte, foarte clare. Eu am prezentat câteva propuneri care mi-au uh, trecut prin cap. Sunt uh, pregătită să ascult și propunerile dumneavoastră, pentru că așa vom avea un raport mai bun. Vă mulțumim, domnule Figueiredo. Dați-mi voie să mă amintesc că data de depunere a amendamentelor este 5 mai, adoptarea pe 24 iunie și plenara în octombrie. Asta sper să coincidă cu Ziua Internațională a luptei împotriva sărăciei, care este 17 octombrie. Urmează raportul colegului Ole Christensen cu privire la remunerarea directorilor uh, societăților cotate la bursă și politici de remunerare în sectorul serviciilor financiare. Den Mulțumesc. Data trecută am adoptat un text referitor la politicile de remunerare în sectorul financiar. constatăm că aici avem un fel de complement la acest raport. Este vorba de un raport de inițiativă și cred că Comisia Econ a făcut o reflexie foarte interesantă. Domnul raportor El Cadraui a reluat multe elemente pe care le-am mai tratat aici la Comisia de Ocupare și se pare că domnul El Cadraui este conștient de faptul că remunerațiile uh, remunerațiile din sectorul financiar nu trebuie să fie atât de mari și de asemenea sistemul de risc trebuie să fie controlat. Acest raport conține multe elemente bune, dar cred că mai poate să fie ameliorat. La Comisia de Ocupare am mai spus că ar fi bine să se interzică stock options. Și trebuie să remarcăm că aceste prevederi se folosesc în sectorul financiar și în sectorul societăților cotate la bursă. Aceste stock options sunt foarte tentante pentru angajații acestor societăți și îi stimulează să-și asume riscuri din ce în ce mai mari. Eu cred că trebuie să fie supravegheate îndeaproape aceste componente variabile ale salariilor. E clar că nu vom putea să uh, controlăm toate sistemele de bonificații. Și nici nu ar fi o idee bună. Însă bonusurile trebuie să fie calculate pe baza performanțelor pe termen lung ale întreprinderilor. Este indispensabil, de asemenea, să dispunem de niște instrumente foarte precise, ceea ce face ca unii să uh, își rambuseze aceste bonusuri, deci un sistem de callback. Să fie nevoit să le rambuseze într-o perioadă de 3 până la 5 ani. Iar uh, Consiliul Director, cei care fac angajările și concedierile într-o întreprindere, trebuie să fie uh, cât mai independenți și de asemenea să fie independenți de cei care stabilesc salariile, ca să nu se stimuleze asumarea de riscuri. În sectorul financiar, remunerațiile au fost întotdeauna foarte mari și într-un mod total nejustificat. Astfel au fost încurajate modelele de întreprinderi bazate pe modelele de afaceri bazate pe risc. Lucrătorii și-au pierdut locurile de muncă, cei care fac economii și-au pierdut economiile, și uh, noi trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a evita o repetare a acestei crize. Mă bucură dezbaterea de aici și cred că împreună vom putea să elaborăm un raport bun. Um, we don't have any... Vă mulțumesc. Nu s-a înscris altcineva la cuvânt. Presupun, prin urmare, că sunteți de acord cu această propunere. Fără îndoială, mai târziu vor apărea și amendamente, însă în prezent se pare că situația este cea cu care ne confruntăm acum. Termenul limită de depunere este 6 mai pentru amendamente. Uh, discutăm amendamentele întâi pe 1 iunie și adoptăm pe 2 iunie, pe 22 iunie adoptarea de Comitetul ECON. Prevedem o discuție în plenară în iulie. Și cu aceasta încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la îngrijirea pe termen lung a persoanelor vârstnice. Este o inițiativă pe care am decis să mi-o asum cu ceva timp în urmă, din diferite motive, dar în principal deoarece consider că această îngrijire pe termen lung trebuie să apară pe ordinea de zi, trebuie să fie inclusă în discuțiile noastre. Societatea noastră este una care îmbătrânește și trebuie să vedem care sunt problemele specifice și provocările pe care această situație le ridică. Am discutat o serie de aspecte demografice, rapoarte cu privire la evoluția demografică. Am colaborat cu Olemo Thomas în acest sens și ne-am considerat, ne-am axat pe câteva aspecte. Bate de întrebare orală. La primul aliniat am întrebat care este rolul Comisiei Europene în materie de diseminare a exemplelor de bune practică. Consider că această Comisie Europeană poate face mult mai mult în materie de diseminare a bunelor practici. La alineatul 2 am întrebat ce ne poate oferi Comisia cu privire la numărul de decese în rândul persoanelor în vârstă aflate în îngrijire, decese care pot fi atribuite direct malnutriție sau deshidratării. Aș dori să văd situația pe țări, dacă se poate. Știu că în Regatul Unit avem uh, decese care ar putea fi prevenite foarte ușor, dar care sunt cauzate de malnutriție și deshidratare. E vorba de oameni care mor în spital, în sanatorii sau chiar la domiciliu. La aliniatul 3 uh, discut aceste ordine de neresuscitare. Acestea au fost interzise în multe state membre, însă în Regatul Unit se recurge foarte adesea la aceste ordine de neresuscitare. E vorba mai ales de azile de bătrâni. Sunt diagnosticați cu o boală fatală. Situația diferă în acest caz, desigur. Ar trebui să vedem ce metode de îngrijire pot fi adoptate în acest caz și există în cazuri, într-adevăr, în care ordine de neresuscitare au o contribuție semnificativă, dar ele sunt utilizate și în alte contexte și această utilizare mă îngrijorează. E vorba de ordine de neresuscitare care nu iau în considerație, de exemplu, dorința persoanei direct vizate. Știu că în anumite țări aceste ordine de neresuscitare nu pot fi semnate de rude. Însă legea spune acest lucru, uh, doctorul trebuie să le contrasemneze, însă în anumite cauze, cazuri, rudele au mult prea multă putere în a decide asupra unui ordin de neresuscitare. Prin urmare, consider că acest aspect va trebui discutat în asociere, în asociere cu articolul 2 din Carta Drepturilor Fundamentale. Trebuie să includem acest punct pe ordinea de zi și trebuie să includem această temă în dezbaterea noastră politică. Nu se discută suficient aceste aspecte. Știu că există constrângeri financiare în multe state membre, însă temerea mea este că în spitale, în sanatorii, în aziluri de bătrâni, peste tot, e ușor să spui că nivelul calității vieții unei anumite persoane nu este suficient de bună și e mai ușor pentru ei să nu mai continue, să nu mai continue să trăiască în acest mod. Însă eu am o serie de temeri cu privire la astfel de, de idei și trebuie să le discutăm. Aliniatul 4, mă refer la abuzurile împotriva persoanelor în vârstă, aș dori ca reprezentanții comise să ne arate ce cercetări s-au efectuat în domeniu. Știu că s-au făcut ceva cercetări în acest sens, însă aș dori să văd uh, exemple de bună practică în statele membre și bunele practici dintr-un stat membru să fie transmise mai departe. Nu trebuie să reinventăm roata. În uh, multe state membre s-au realizat progrese remarcabile în prevenirea acestui tip de abuzuri oriunde ar surveni acestea de la spitale la azile de bătrâni. Știm că aceste abuzuri pot să iau, pot să ia nenumărate forme, de la abuzuri fizice, a, psihologice și chiar financiare. Aliniatul 5 solicită un aviz al Comisiei cu privire la codul de conduită european, care eventual să conțină orientări minime și rezultate previzibile ale serviciilor de îngrijire pe termen lung. Aici este vorba de, a fost până acum vorba de întrebările orale. În materie de proiectul de rezoluție, acesta apare separat, însă dezbaterea va fi una singură. În alineatul 2, mă refer la faptul că în Regatul Unit, bine, mă ref, vorbesc despre Regatul Unit, dar cred că situația este, se întâlnește și în alte țări, însă eu cunosc situația din Regatul Unit. Ei bine, acolo a scăzut numărul specialiștilor în geriatrie și a celor care se instruiesc în geriatrie. Adesea bătrânilor li se spune, nu sunteți bolnavi, pur și simplu îmbătrâniți și, prin urmare, nu sunt incluși în sistemul de asistență medicală. În alte cazuri se poate vorbi de o discriminare propriu-zisă împotriva bătrânilor. Sunt cei care suferă de Alzheimer, de demență, Acestea sunt exemple extrem de limpezi, de multe ori, Alzheimer sau demența nu sunt diagnosticate cu precizie. Rudelor li se spune, a, pur și simplu am bătrânit, însă există tratament pentru demență senilă. Dacă tratamentul este aplicat timpuriu, se poate preveni evoluția bolii. Aș dori să văd progrese, încă o dată, în materie de diseminare a exemplelor de bună practică din diferite state membre, pentru că în anumite state membre aceste boli, aceste afecțiuni sunt tratate, pe când în altele nu. În aliniatul 4 se solicită o carte verde cu privire la tratamentele aplicate vârstnicilor. Am încercat și în trecut acest lucru, însă proiectul a fost abandonat. S-a vorbit atunci de o conferință cu privire la abuzurile împotriva vârstnicilor. Din discuțiile cu colegii mei știu că acest fenomen este prezent peste tot, după cum spuneam și în întrebarea orală. În alineatul 5 se face referire la îmbunătățirea și schimbului de informații în cadrul metodei deschise de coordonare. Știm că aceasta nu a fost atât de eficientă pe cât ar fi trebuit să fie Însă știm că aceasta este foarte bună pentru domeniul social. Probabil nu este imediat aplicabilă în alte domenii, însă în, în domeniul social această metodă trebuie consolidată, trebuie să fie într-adevăr aplicată și poate funcționa foarte bine în problematica socială, dar va funcționa bine doar dacă avem într-adevăr voința clară de a face acest lucru. Pentru că, după cum vă spuneam, există nenumărate exemple de bune practică. Nu solicităm o legislație nouă, ci pur și simplu ce, să vedem ce putem învăța unii de la ceilalți și cum putem determina aceste exemple de bună practică. Dacă facem acest lucru, atunci îngrijirea pe termen lung a vârstnicilor va fi, va, dacă nu facem acest lucru, va, fi, va, va rămâne și această îngrijire o cenușereasă, ca și îngrijirea celor cu afecțiuni mentale și așa mai departe. Uh, e vorba de, de grupuri de persoane care mult timp au fost marginalizate de societate și de aceea mi-am asumat această inițiativă de a duce mai departe tematica și a include în dezbaterea noastră. În anii următori, eventual, vom putea discuta un cod de conduită pentru toate statele membre uh, cu referire directă la toată această problematică a îngrijirii pe termen lung și am putea face o realitate din faptul că în momentul în care vârstnicii se apropie de sfârșitul vieții, ei nu sunt împiși la o parte, nu sunt marginalizați de societate. Vă mulțumesc uh, pentru atenție. Uh, s-au scris la cuvânt doamna Figueiredo mai întâi. Eh, mulțumesc, doamnă președinte acest subiect are legătură de asemenea cu subiectul foarte important al combaterii sărăciei. Pentru că, în cazul persoanelor vârstnice, uh, după cum vă spuneam, foarte mulți uh, oameni trăiesc în sărăcie, pentru că prestațiile sociale sunt prea scăzute, pentru că pensia este prea scăzută, pentru că veniturile lor în ansamblu sunt uh, prea mici. Și atunci, sigur, consecința este această problemă a sărăciei și acestei sărăciei cad victime în primul rând femeile. Femeile, sigur că trăiesc mai mult decât bărbații, ceea ce în subiectul pe care discutăm astăzi nu este neapărat un element pozitiv. Așadar, trebuie, după cum am spus și în raportul meu, să îmbunătățim uh, calitatea uh, prestațiilor sociale și, de asemenea, serviciile publice pentru uh, persoanele vârstnice. Și mă refer aici nu doar la persoanele în vârstă, ci și la copii, pentru că și uh, copiii și în rândul copiilor cota de sărăcie uh, rata de sărăcie este foarte ridicată. Avem nevoie de niște măsuri specifice pentru aceste uh, grupe vulnerabile. Trebuie să le acordăm o atenție uh, deosebită. Veniturile sunt foarte mici și în foarte multe țări sistemele sanitare publice și uh, sistemele de asigurare sociale nu sunt uh, suficiente și atunci se ajunge la ceea ce ne-a descris uh, doamna Lin, la toate aceste probleme. Uh, este foarte important, în primul rând, să avem mai multe informații cu privire la aceste probleme. După cum am spus și eu, avem nevoie de informații cu privire la starea actuală. Trebuie să știm care este situația în anul, ce s-a întâmplat în 2009, pentru că eu sunt sigură că situația s-a înrăutățit. Copiii și vârstnicii sunt cei care suferă cel mai mult și de aceea avem nevoie de informații actualizate vreau să vă felicit pentru acest, această inițiativă însemnată. Este un element important al uh, combaterii excluziunii sociale și al sărăciei. Aici nu vorbim doar despre sărăcia relativă. În, toate, în foarte multe cazuri, persoanele în vârstă nu suferă de sărăcie relativă, nu sunt expuse sărăcie relative, ci din potrivă, sărăcie extreme. Ceea ce, după cum spuneam, duce la toate aceste lucruri. La faptul că nu mai doresc să fie resuscitați, nu se mai dorește resuscitarea lor pentru că uh, instituția de îngrijire spune că costurile ar fi prea mari pentru perioada ulterioară, ceea ce este inadmisibil în Uniunea Europeană. Bogăția trebuie să fie mai bine distribuită, acestea fiind uh, uh, ceea ce vedem fiind rezultatele unor politici neadecvate. De aceea eu sunt uh, în totalitate de acord cu această inițiativă și vă felicit, doamnă președintă, pentru această inițiativă, pentru că este una foarte binevenită. Poate că ar trebui să avem o inițiativă similară și în cazul copiilor. Pentru că eu sunt îngrijorată, văzând datele pe care vi le-am prezentat mai devreme, uh, că sunt foarte mulți copii care trăiesc în sărăcie în Uniunea Europeană. De aceea avem nevoie de o întrebare cu solicitare de răspuns oral care să vizeze copiii. S-a discutat deja acest lucru în reuniunea coordonatorilor și ar trebui de asemenea să adresăm o întrebare, această întrebare comisiei. Similară uh, întrebării uh, referitoare la persoanele în vârstă. Și de aceea susțin în totalitate această inițiativă și vă mulțumesc. Thank you. Uh, thank you, Jean Lambert. Jean Lambert. Uh, thank you and we've... Mulțumesc. Salutăm această întrebare orală și rezoluția. Cred că, în legătură cu ce a zis doamna Figueiredo, ă, nu știu dacă este neapărat clară legătura cu sărăcia, deși și sărăcia este un factor în ceea ce privește calitatea vieții. Cred că cea mai importantă este atitudinea socială la care s-a referit Lizlin în introducere. Cred că de aceea se și Uh, face această referire la propunerea de directivă privind tratamentul legal, care este importantă, pentru că aici e vorba de discriminare și mai este vorba și de izolare. Aceste persoane sunt lăsate într-o situație în care nimănui nu îi mai pasă de bunăstarea lor. Uh, nu vom depune multe amendamente, dar unul se va referi la dimensiunea de includere socială și, de asemenea, cred că această dimensiune de, de includere socială se poate potrivi foarte bine cu metoda de coordonare deschisă. Și mă interesează și aceste mecanisme de supraveghere, mecanismele uh, câinelui de pază. E vorba de persoane vârstnice, fie că se află în cămine, fie că se află acasă. Este important ca supravegherea să se desfășoare realmente uh, și uh, persoanele care au grijă de bătrâni trebuie să știe că vor fi verificate, să nu se creadă uh, într-o stare de uh, impunitate. Apoi, uh, este un alineat care se referă la profesioniștii din acest domeniu. Vreau să știu dacă aici este inclusă și asistența de îngrijire, pentru că la comisia noastră am mai discutat și în trecut despre ameliorarea formării în acest domeniu și, de asemenea, de ameliorarea poziției sociale a celor uh, care se ocupă de bătrâni, pentru că este de multe ori percepută ca o muncă necalificată pe care o poate face în general orice femeie și această ocupație nu beneficiază de respectul pe care îl merită. Cred în orice caz că această întrebare orală și rezoluția sunt niște inițiative lăudabile. Doamna Figueiredo a mai vorbit despre tineri, despre persoanele care sunt cele mai vulnerabile, care beneficiază de asistență și cred că putem reveni la acest subiect mai târziu. Mulțumesc. Thank you very much. I also, first of all, I would like... Doamna Gon, mulțumesc. Vreau și eu să vă felicit pentru această întrebare orală. Rezoluția cred că este Rezoluția este foarte importantă și trebuie să ne bucurăm că doamna Lin s-a ocupat atât de mult de acest subiect. Eu sunt de acord cu întrebarea orală și cu rezoluția. Și am o întrebare, oare nu ar fi util să uh, plasăm acest subiect într-un context extins ca să uh, se facă referire și la îngrijirea acordată de comunitate în uh, măsura posibilului și uh, pentru că știm că persoanele vârstnice preferă să rămână acasă cu familiile sau măcar în comunitățile din care fac parte, cu condiția să primească un fel de serviciu care să le înlesnească rămânerea în comunitate. Cred că este esențial să li se ofere acest serviciu și îngrijirea pe termen lung este cea mai potrivită soluție. Cred că trebuie să stabilim niște cerințe minime, niște standarde minime pentru această îngrijire. Asta ar fi una din propunerile mele și mai am o propunere. Acum ne luptăm pentru ca anul 2011 să fie anul îmbătrânirii active și al solidarității între generații. Și din câte știu, după informațiile pe care le-am primit, ă, există un pericol ca acest ă, lucru să nu se înfăptuiască. Cred că trebuie să fim atenți la contextul extins Cred că vom avea o șansă să discutăm acest subiect mai în profunzime pentru că îmbătrânirea activă este un factor ce poate să uh, stimuleze necesitatea de îngrijire pe termen lung și de îngrijire uh, efectuată de către comunitate. Nu vreau să intru în detalii în legătură cu standardele de îngrijire pe termen lung și la problemele ce pot apărea și soluțiile la aceste probleme, dar cred că trebuie menționate mai multe aspecte, dacă sunteți de acord. Este nevoie de un cod de conduită care e foarte important și pe lângă asta vreau să menționez niște standarde de calitate minimă să fie menționate la nivel european. Să fie clar cine uh, poate să conducă astfel de instituții, ce fel de formare e necesară, care sunt standardele minime și deci ar fi necesar să avem o perspectivă globală, să vedem ce se face la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Am să... A, doamna, am să răspund eu la câteva dintre întrebări. Doamna Figueredo, aveți dreptate, sunt importante sistemele de asigurări sociale. Și după cum a spus și Jean, această situație nu este neapărat legată de sărăcie în sine. Însă, după cum ați sugerat și dumneavoastră, este legată de problemele financiare pe care le au anumite state membre și cred că este interesant să analizăm la ce servicii se vor face reduceri de personal sau de fonduri în unele state membre și să vedem dacă sunt servicii pentru persoane în vârstă și mai ales dacă e vorba de îngrijire pe termen lung. Știu că eu m-am concentrat doar asupra îngrijirii pe termen lung, dar în, am spus la punctele 4 și 5 din rezoluție uh, că este importantă și îngrijirea la domiciliu, nu neapărat în cămine. Pentru că uh, colegii au dreptate, dacă cineva poate să rămână acasă cu aceste servicii oferite de comunitate, de susținere, cred că este cel mai bine așa, cât timp există aceste servicii de susținere a persoanelor vârstnice. Dar în anumite state membre există astfel de servicii dar persoanele vârstnice totuși au probleme și nu reușesc să se descurce singure și atunci sunt trimise în cămine sau în spitale și se ajunge ca statele respective să uh, fie nevoite să sufere costuri și mai mari, tocmai pentru că nu oferă îngrijire pe termen lung așa cum ar trebui. Deci sunt probleme ce trebuie rezolvate și vom avea un raport care se va ocupa specific de schimbările demografice. În curând, domnul Thomas Mann este raportor și cred că putem să examinăm multe dintre aceste chestiuni și în raportul respectiv. Cred că va ajunge la plenară cândva în septembrie și mă bucur. Raportul acesta va merge la plenară în iulie. Și pentru că Anul acesta încercăm să subliniem toate aceste probleme. Eu cred că trebuie să fie o abordare treptată. De aceea avem mai întâi întrebarea orală, rezoluția și în septembrie raportul pe provocări demografice. Deci este foarte important să menținem aceste subiecte pe ordinea de ordinea de zi. Ce ați spus în legătură cu uh, formarea profesională și uh, angajații din acest domeniu, eu am menționat acest subiect am vorbit despre profesioniști și nu am să-i exclud pe asistenți, pentru că cred că este uh, o soluție esențială și cred că asistenții pentru persoanele vârstnice trebuie să fie uh, respectați și considerați profesioniști pentru că uh, sunt uh, persoane foarte vulnerabile. Știu că de multe ori aceste persoane sunt uh, privite cu lipsă de respect în multe state membre și că se consideră că dacă nu ești în stare să te angajezi la supermarket, atunci te duci să ai grijă de bătrâni. Persoanele care fac acest, această meserie în căminele de bătrâni o fac din vocație și sunt persoane care sunt pasionate de ceea ce fac și uh, își fac munca chiar dacă plăte- primesc puțin peste salariul minim. Și cred că trebuie să fie recunoscută munca lor și nu numai recunoscută, ci să și beneficieze de standarde de formare adecvate. Și eu mă uh, voi ocupa de acest lucru cu plăcere. Trebuie să fie clar că această ocupație trebuie să beneficieze de recunoașterea pe care o merită. Iar căminele de bătrâni nu trebuie să declare pur și simplu că au nevoie de mai mulți asistenți. Pentru că singurul motiv pentru care nu primesc mai mulți asistenți este că nu plătesc bine aceste persoane. Iar asistenții chiar dacă lucrează în schimburi foarte lungi, trebuie să își cumpere singuri de mâncare. Și mi se pare incredibil că aceste cămine nu ă, oferă mese persoanelor internate acolo, dar asistenții care lucrează acolo trebuie să vină cu mâncarea de acasă. Asistenții aceștia nu primesc deloc de mâncare la serviciu sau primesc foarte puțin și nu trebuie să uităm că au venituri minime foarte des în foarte multe state membre. Este foarte important să încercăm să rezolvăm acest lucru prin întrebarea orală, prin rezoluție, dar mai ales când vom ajunge la raportul în legătură cu provocările democratice. Nu trebuie să lăsăm acest lucru uh, să ne scape. E drept că am menționat problema în uh, întrebarea orală și în rezoluție, dar trebuie ca și în raportul lui Thomas Mann să se menționeze. Toate observațiile pe care le-ați făcut sunt foarte importante și mă bucur să uh, lucrez cu dumneavoastră și vă stau la dispoziție pentru amendamente, pentru că cred, cred că este esențial ca de la bun început să uh, facem lucrurile așa cum trebuie pentru ca mai târziu uh, Thomas să se ocupe de chestiunile mai uh, largi în legătură cu demografia. Mulțumesc foarte mult oricum pentru dezbatere. Mai avem o jumătate de oră până la voturi, care sunt la ora 11. Cred că ar fi bine să facem o pauză de o jumătate de oră și să revenim la 11 fix pentru voturi. Mulțumesc mult!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 Chers collègues, est-ce que je peux vous... Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Tout le monde a pu rejoindre sa place. Sper că toată lumea s-a așezat. Și înainte să începem, sesiunea de votare, vreau să vă rog să facem un test ca să verificăm dacă toată lumea are cartela de votare și dacă fiecare grup politic este reprezentat la maxim, dar fără excese. Las pe fiecare să aleagă cine, cine să voteze și cine nu. Pourquoi ce ma carte marche pas Bien. Alors, nous procédons au test. Haideți să facem testul. Bon, tout le monde a pu voter? Toată lumea a votat și a reușit să voteze?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 Alors, euh, je clôt le vote. S-a închis votul și în momentul de față un socialist este în plus și șase de la PPE. <laughs> Donc, j'imagine que parmi les sub... Mă gândesc că unii dintre supleanții de la PPE ar putea să-și uh, facă bagajele, dar am să-i las pe cei de la PPE să-și facă ordine. La socialiști cred că e mai simplu. ce euh, Bun. Vreau să întreb pe coordonatorii de la PPE dacă ne putem relua lucrările. Bien, maintenant je crois qu'il... Bun, cred că acum trebuie să trecem la vot. Dacă domnul Ori ia loc. Haideți să mai facem o verificare. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? Toată lumea a votat? Le vot est clos et il nous reste deux PP. S-a închis votul și încă sunt doi în plus de la PP. Văd că doamna Oman Reuton vine și ea, deci o să fie trei în plus. Domnule Ori, vă rog să faceți ordine cât mai repede. Îmi închipui că uh, membrii titulari sunt prezenți. Da, mais... Non, mais... Carmen Reutemann. Domnule Ori, vă rog să Sper că nu va fi cazul să fac eu ordine la dumneavoastră în grup. Sper că s-a clarificat situația. Bun, dacă va merge bine, va fi chiar formidabil. Mai facem o încercare. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? Toată lumea a votat? S-a închis votul. Exceptionnellement, nous sommes arrivés à une situation... Și iată că, în mod excepțional, am ajuns la o situație ideală. Deci, vom trece la vot. Primul raport pe care trebuie să îl votăm se referă la raportul doamnei Edith Bauer privind organizarea timpului de lucru în domeniul transportului. Amendamentele 16, 17 și 18, amendamente de respingere a propunerii, trebuie votate în primul rând sunt identice și le supun la vot împreună prin vot electronic. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? Toată lumea a votat? Le vote est clos. S-a închis votul. 49 votants, 30... 49 de voturi, 30 pentru, 19 împotrivă. Le rapport de Madame Edith Bauer. Raportul doamnei Edith Bauer se respinge.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 deci, supun la vot. La propoziție legislativă. Propunerea legislativă astfel modificată. Și s-a deschis votul. Ceux qui sont en faveur Cine este pentru respingerea propunerii comisiei ar trebui să voteze doamna Harkin. Cer scuze, doamnă președinte, eu nu sunt sigură ce votăm exact. Ați putea să mi explicați o dată? Da, asta făceam. Cu toate că sunt în mijlocul votului, n-ar, trebui să, n-ar fi trebuit să întrerupem votul. Am votat respingerea propunerii legislative. Mă scuzați, am votat respingerea propunerii comisiei, spune președinta. Și acum trebuie să ne exprimăm votul final cu privire la propunerea de rezoluție legislativă în ansamblu. Ceea ce înseamnă că cei care sunt împotriva poziției doamnei raportor trebuie să voteze împotrivă. Bien. Alors, on va... Excusez-moi, il y a eu une toute petite confusion. Președinte, aș cere scuze, au fost două mici confuzii, încercăm să uh, facem ordine. Vă rog să vă uitați la listele de vot. După examinarea tuturor amendamentelor la raportul doamnei Bauer, trebuie să uh, facem un vot final pe întregul raport al doamnei Bauer. Însă acum raportul doamnei Bauer nu mai conține decât un singur articol și anume respingerea propunerii comisiei. Și vă propun să votăm raportul doamnei Bauer astfel modificat. Toată lumea e de acord? S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? Toată lumea a votat. Le vot est clos. S-a închis votul. 30 pentru, 19 împotrivă, 0 abțineri. Nous en venons au dernier vote. Și ajungem acum la ultimul vot, votul final privind rezoluția legislativă, astfel modificată. Même, motiv, même punition. Pentru aceeași cauză, aceeași pedeapsă. Deci cine este în, pentru respingere trebuie să voteze pentru. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter le... Toată lumea a votat, s-a închis votul. Voilà, le vote est S-a confirmat votul cam cu aceleași condiții. Așa că am încheiat cu acest raport. Trecem acum la votul privind avizul colegului nostru Richard Howitt referitor la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale. Este un aviz pentru Comisia INTA. O paragraf La alineatul 1, amendamentul 2, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis A. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Je mets au l'amendement 3 de... Euh... Amendamentul 3, Higgins, care e compatibil pentru. Împotriva, abțineri, verificăm amendamentul 3. Tout a pu voter, le vote est clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Amendamentul 3 este respins. 19 pentru și 26 împotrivă. Și trecem acum la alineatul 2, amendamentul 5 de suprimare. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6, Regner, pentru, Împotrivă. Cred că se adoptă. Amendamentul verificare, dacă vreți, verificăm. 6. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 25. pentru, 20 împotrivă, o abținere se adoptă. Amendamentul 7, Higgins, pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Șapte, Verificăm. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 22 pour, 23 22 pentru, 23 împotrivă, se respinge într-adevăr cu un vot diferență. Amendamentul 10, cu mai mulți autori, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. Amendamentul 8 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 26 pour, 19. 26 pentru 19 împotrivă este clar că se adoptă. Fi... 9 și 11 sunt compatibile, le supun la vot 9 al doamnei Rapti pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, Harkin pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 4, 12 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. paragraf 5, euh, les la alineatul 5, 15 și 16 sunt amendamente de suprimare. Le supun la vot împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Toate celelalte amendamente Nu. Amendamentul 14 poate fi votat. Îl supun la vot pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bien. Au paragraph 6. La alineatul 6, amendamentul 19, Higgins, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Ehm, la mod... Amendamentul 19, spune președinta, de fapt 20, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pardon, c'était le 20. Da, era 20, a înțeles toată lumea, spune președinta. A, nu? Atunci reluăm. Amendamentul 20. Pentru. Qui est contre? Împotrivă. Abțineri se respinge. Supun la vot amendamentul de compromis C. Pentru. Compromisul C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Paragraf 7. Alineatul 7, compromisul D. Pentru. Pentru compromisul D. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trecem la alineatul 8, 25 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 25. Tout le monde a pu voter. Le vote... Toată lumea a votat, s-a închis votul. 27 pentru, 22 de voturi împotrivă, se adoptă. Și putem acum să supunem la vot o parte din 26, care nu este acoperit de 25. Pentru. Contra. Împotrivă. Abstention. Abțineri se adoptă. La 27, madame. 27. Compatibil pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 28 este caduc. Trecem la alineatul 9, amendamentul 29, care este de suprimare. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 30 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 10, 32, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 32. Tout le monde a pu voter. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 20 pentru, 29 împotrivă, amendamentul 32 nu se adoptă. Am făcut o greșeală și vă rog să mă scuzați, trebuia să votăm și 31, care nu era caduc. Deci, votăm acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La alinatul 10, haideți să revenim. 32 a fost respins și supun la vot 33 pentru. 33 al raportorului. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă rog să ridicați mâna cum trebuie. 34 al domnului Thomas Mann pentru împotriva abțineri e clar că se adoptă. Supun la vot întregul text prin vot electronic. a pu vote? Toată lumea a votat. S-a închis votul. 24 24 pentru, 21 împotrivă, 3 abține. Cred că putem să îl felicităm pe raportor. Și trecem acum la votul privind avizul privind raportul domnului Sercas referitor la procedura unică de solicitare a permisului de ședere și de muncă. Începem cu articolul 2, punctul B, amendamentul 24 cu doi autori. Deci amendamentul 24, fără cuvintele. Qui sont des mots? Aceste cuvinte au fost considerate ca nefiind compatibile cu aria de competență a comisiei noastre, intră în are de sfera de competență a LIBE. Cine este pentru amendamentul 24? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Dau cuvântul raportorului. Doamne, Doamnă președinte, domnul Thomas Mann mi-a cerut să dau o lămurire. Vreau să vă spun că acest compromis include și amendamentul 25 al lui Thomas Mann până la ultimele alineate. Adică este un compromis care nu se referă doar la considerentul 12, ci și la amendamentul 25 al lui Thomas Mann la articolul 3. Mulțumesc, doamnă președinte. Merci de ces éclaircissements. Je mets donc au... Vă mulțumesc pentru aceste lămuriri. Trecem la amendamentul de compromis A, care are legătură și cu amendamentul 25 al domnului Mann. Pentru, împotrivă, abțineri, compromisul A se adoptă. Trecem la articolul 12, alineatul 1, litera A, amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar vom verifica electronic. A putut toată lumea vota, votul se închide. 21 împotrivă, 27 pentru, se adoptă. Amendamentul 27 al domnului Crunie, compatibil, supunem la vot, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5 al raportorului devine caduc. Dar trecem la amendamentul 6, tot al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul o să verificăm amendamentul 6, dar cred că e aceeași majoritate. Se deschide votul. E vorba de amendamentul 6. A putut vota toată lumea, votul se închide. 20 pentru, 28 împotriva, aveți dreptate, se respinge. Trecem la amendamentul 28 al domnului Omen Reuten. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 devine caduc. Trecem la amendamentul 8 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 30, doamna Maisna. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 9 devine caduc. Trecem deci la 31. Amendamentul domnului Thomas Mann. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Evident se respinge. Trecem la amendamentul 32 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm la 32. Votul este deschis. A putut vota toată lumea. Închidem votul. 20 pentru 28 împotrivă. Amendamentul 32 se respinge apel la respectarea procedurii. Doamnă președintă, dați-mi voie să vă întreb, chiar vă uitați la cine și ce mâini ridică? Pentru că de multe ori spuneți pentru, împotrivă, abținere și nici măcar nu vă ridicați ochii spre sală. De două ori ați greșit până acum. Aș putea sugera ca totuși să dați dovadă de mai multă temeinicie și chiar să vedeți ce, ce fac colegii. Vă mulțumesc, domnule coleg, pentru uh, observație. Am să o iau în considerație. Trecem la amendamentul 10 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Revenim la amendamentul, trecem la amendamentul 33 domnului Lui Iaric și 34 amendamentul domnului Lambert sunt amendamente de suprimare pentru, împotriva, abțineri, se resping. Amendamentul 11 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 al raportorului și 35. Amendamente de suprimare, cine este pentru, împotriva, abțineri, să verificăm rezultatul. 12 și 35, votul este deschis. Se închide votul. 21 pentru, 29 împotrivă. Amendamentele se resping. Amendamentul 13 și 36, de asemenea, amendamente de suprimare. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, cred că e vorba de aceeași majoritate, dar să verificăm odată ce se deblochează sistemul. Sistemul s-a deblocat, putem verifica amendamentele 13 și 36. Votul este deschis. A putut vota toată lumea. Votul este închis. 26 pentru, 24 împotrivă, cu o abținere, dar avem un socialist în plus. 26 pentru, 24 împotrivă, o abținere. Amendamentele 13 și 26, spune președinta, se adoptă. Compromisul devine caduc, prin urmare, și trecem la vot asupra amendamentului 38 al raportorului. Cine este pentru? Împotriva? Nu este clar. Verificăm 38. Votul se deschide. S-a votat. Votul închis. 40 pentru 19 împotrivă. 9 împotrivă. A devenit clar. Se adoptă amendamentul 14 al raportorului pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 39 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 15 tot al raportorului pentru împotrivă abțineri. Se adoptă trecem la, la considerentul 9. Amendamentul 16, în aceleași condiții ca și votul anterior, fără cuvintele despre care se consideră că ies din sfera noastră de competență. Cine este pentru acest amendament 16? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 1 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 16 al domnului Leiaric. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se respinge amendamentul 18. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se respinge amendamentul 12. Este vorba de, avem amendamentul de compromis A, că revenim la considerentul 16, amendamentul de, amendament de compromis C, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Celelalte amendamente devin caduce, așa că după considerentul 16 trecem la amendamentul, pentru acesta trecem la 22, vot pe părți, prima parte, EU law does with EU law. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem la vot restul textului. Cine este pentru? În mod normal, <laughs> raportorii împotrivă. A doua parte a textului. Cine este pentru, împotrivă, abținere, se respinge. O să votăm mai întâi amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doreați să interveniți? Am făcut o greșeală în cadrul PPE-ului când era vorba de amendamentul 13 noi am căzut de acord împreună cu raportorul și cu ceilalți raportori să votăm împotriva acestui amendament, pentru că inițial am fost împotrivă. În negocierile cu privire la amendamentul de compromis, eu am fost de acord că vom vota împotrivă, însă pe lista de vot n-am verificat uh, pe lista de vot la noi apărea plus, apărea pentru uh, și s-a adoptat prin urmare acest amendament. Uh, prin urmare s-a eliminat textul comisiei. Noi nu vrem să se întâmple acest lucru. Întrebarea mea e cum am putea rezolva această problemă. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră și pe ceilalți colegi, eventual să amânăm puțin votul final și să repetăm acest vot, votul asupra acestui amendament. E o situație delicată în dreptul francez. Uh, se poate, la solicitarea guvernului, să aibă loc o a doua deliberare. Singurul lucru pe care pot să îl propun aici ar fi o consultare a membrilor comisiei, să vedem dacă nu cumva se opune cineva la această repetare a votului cu privire la amendamentele 13 și 36 și în cazul în care votul va avea un alt rezultat decât cel anterior, am putea, va trebui să trecem să votăm și asupra compromisului B. Asta ar fi propunerea mea. Domnului raportor, domnule raportor, ați înțeles? Puteți să explicați? Da, doamnă președinte. Există o altă soluție logică. Dacă votăm mai întâi compromisul și compromisul e adoptat, celelalte amendamente sunt caduce, deci trebuia să votăm întâi compromisul, după părerea mea. Cred că uh, cineva de la PPE a greșit la vot. Domnule raportor, sunt întru totul de acord cu opinia dumneavoastră. Așa cum văd eu lucrurile, atunci când există un amendament de compromis, el câștigă în fața celorlalte. Dar, dacă citim cu multă rigoare și logică, atunci când este un amendament care duce la respingeri, nu se pot uh, vota compromisurile, dar dacă realitate, realitatea politică este că compromisul are tocmai rolul de a împiedica respingerea. Dar nu cred că e acum momentul să uh, discutăm despre aceste proceduri, pentru că acum votăm și eu v-aș ruga să trecem înapoi la vot. Cred că doamna Oman Reuten dorește să ia din nou cuvântul. Uh, Vom vota însă din nou, vă rog frumos, amendamentele de respingere 13 și 36 și apoi compromisul B. Toată lumea mulțumită, toată lumea mulțumită. Haideți să trecem la un vot electronic. Amendamentele 13 și 36. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Eh bien maintenant, cet amendement est adopté par 8 personnes et rejeté par 41, donc il est clairement evident rezultat negativ, așa că revenim la votul de compromis, la amendamentul de compromis B. Vot electronic, votul este deschis. A putut vota toată lumea. Votul este închis. 41 pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri. Amendamentul de compromis B se adoptă. Vă mulțumesc, domnule Van Hoyten, pentru contribuția dumneavoastră. Doriți să interveniți? Da, doamnă președintă. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor pentru că au, uh, ne-au, dat, ne-au acordat sprijinul lor în această direcție. Însă mă întreb dacă n-ar fi trebuit să votăm cumva asupra compromisului într-o primă fază și apoi asupra amendamentelor în cazul în care compromisul nu ar fi fost adoptat. Doream să spun și acest lucru. E o problemă de doctrină aici. Am să rog ca secretariatul să verifice modul în care compromisurile sunt prezentate atunci când este și un amendament de respingere. Vom verifica acest spun ca să nu ne mai confruntăm cu astfel de situații în viitor, însă din câte știu eu, după câte știu eu, secretariatul lucrează în mod riguros și cam presupun ce o să ne răspundă. Eu însă am fost puțin surprinsă pentru că încă o dată dacă avem un amendament de compromis propus, ne putem închipui foarte logică. acesta ar, ar avea un efect și asupra elementelor pe care în mod normal tocmai un compromis le-ar elimina din procedură. Dar vom consulta serviciile juridice ale, nu ale Comisiei, ale Parlamentului European ca să verificăm această interpretare a regulamentului, să vedem care este ordinea de vot. Revenim la votul final. Nu, întâi dau cuvântul raportorului. Am me pero creo que aún no hemos votado la... Mulțumesc, poate că mă înșel eu, dar Cred că am votat amendamentul 23, Jean Lambert. Da, a fost adoptat. Revenim deci la votul final, vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 42 pentru, 1 împotrivă și 7 abțineri, cred că îl putem felicita pe raportor. Dans ce, dans ce dossier où nous sommes en procédure associée. Aici este un dosar în care lucrăm în procedura asociată cu Comisia Libe, conform noii proceduri. Comisia Libe a început negocierile cu Consiliul și cred că putem să-l invităm pe raportor să se alăture la negocieri pe baza acestui aviz final pe care tocmai l-am adoptat. Și astfel forțele noastre vor, se vor combina pentru a negocia cu Consiliul. Uh, point 18 a été reporté. Votul uh, punctului 18 a fost amânat, după cum am spus ieri, și trecem acum la 19, votul raportului doamnei Țimar privind uh, crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei în țările în curs de dezvoltare. Este vorba de un aviz pentru Comisia de Dezvoltare. Euh, paragraf 1, amendament 1 de Madame... Alineatul 1, doamna Deli, amendamentul 1, pentru, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, sipăl, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4, Deli, pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5, țimăr, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9, al doamnei Iaroca, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 al doamnei Țimăr pentru, împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 12 al doamnei Gruni pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 13 Iaroca pentru, împotriva abțineri. Am impresia că se respinge, dar haideți să verificăm. Amendamentul 13. Mână pivote? Toată lumea a votat. S-a închis votul. 24 pentru, 17 împotriva, amendamentul 13 se adoptă. Trecem la amendamentul 14, Sipel, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, 15 ă, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 16 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și după aceea 18 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. De la 20 la 27 le putem vota în bloc? Nu? 20 pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 23, 23 23. Vreți verificare la 22? Atunci facem verificare. Le vote est ouvert sur la... S-a deschis votul la amendamentul 22. a le Toată lumea a votat, s-a închis votul. 25 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Și cu aceste ezitări. 23 al raportoarei pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm la 25, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 23 pentru, 21 împotrivă, se adoptă cu o mică majoritate. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotrivă abțineri se adoptă și supunem la vot întregul aviz electronic pentru Uh, mă scuzați, s-a deschis votul, spune președinta. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 43 pentru, 0 împotrivă și o abținere. Cred că putem să o felicităm pe doamna raportor. Bine. Euh, au point vingt nous votons euh, la question orale et la résolution sur la dimension sociale de la stratégie. deux mille vingt Haideți să votăm acum la punctul 20, întrebarea orală. Avem mai întâi amendamentul 1 al doamnei Lin. Contre, abstention. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 al doamnei Lin. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Și supun la vot toată întrebarea orală pentru împotrivă, abțineri se adoptă. O vot de la rezolu- Trecem acum la votul rezoluției. La uh, amendamentul la amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se respinge. Domnul Ori vrea să verificăm 6? Foarte bine. Atunci vom face verificarea. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 17 pentru, 25 împotrivă, o abținere. Acest amendament nu se adoptă. Votăm al la alineatul 1, un amendament oral al grupului GUE și ALDE, spune președinta. Paragraf 1. Contra. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. La alineatul 3, un amendament cu numărul 7 al domnului, Cap... Ah, al domnului Cabrnoch, la care eu propun un amendament oral. Nu se opune nimeni? Amendamentul 7, astfel modificat, este supus la vot pentru, împotrivă, nu e clar, verificăm. 7. Tout le monde a pu voter? Toată lumea a votat, s-a închis votul. 37 pentru, 7 împotrivă, este iarăși foarte clar. La alineatul 3, amendamentul 8, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La alineatul 4, amendamentul 9 al doamnelor Cornelisen și Turunen, la care main va fi înlocuit cu unimportant, la cererea liberalilor. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După aceea, amendamentul 10, aceeași autor, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 5, amendament de compromis, A, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 6, amendamentul Bizoto 16 în două părți. Cine pentru prima parte? Până la Excellence of the Practices and the Contents. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cine e pentru restul textului? Împotrivă, abțineri, se respinge. 14 e compatibil. 14 compatibil pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. La fel și 15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 15. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 26 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Alinatul 7. Amendamentul 17, lin pentru împotriva abțineri, se adoptă. 18 Harkin pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 12-23 uh, pentru, împotriva abțineri, se adoptă al, amendamentul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 26 pentru, împotriva abțineri, verificăm, 26. Le vote est ouvert. S-a deschis votul. On a pu voter, le vote est clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 23 pour... 23 pentru, 17 împotriva, amendamentul 26 se adoptă. 27 același autor pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 28 al doamnei Lin pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 29 Harkin este compatibil pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 32 pentru, împotrivă, a... haideți să verificăm. 32. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. S-a votat, 26 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. După aceea, amendamentul 33 pentru, uh, vot în două părți, mă scuzați, supun la vot prima parte, invite the council to combine work and training. Qui est pour cette première partie? Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Au voir euh, la première, la deuxième partie. Supun la vot a doua parte. Pentru. Împotriva Abțineri. Și se adoptă și asta. 34 pentru. Împotrivă. Le 34. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 20 pentru, 24 împotrivă, se respinge. Alineatul 19, amendamentul 35, de suprimare, pentru, împotrivă, abțineri, respinge. 36 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. la 37. 37. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? Toată lumea a votat, s-a închis votul. 20 pentru, 23 împotrivă, se respinge. 38 pentru, Împotrivă. Nu prea mai votați. Deci la 38 verificăm. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 24 pentru, 19 împotrivă. E clar că se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru. Împotrivă. Împotriva abțineri? Verificăm. Vot est ouvert. S-a deschis votul. Tout le a pu voter, le vote est clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 25 pentru, 19 împotriva, e clar, adoptat. Trecem la amendamentul 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 25, amendamentul 47, uh, conform jurisprudenței stabilite la sesiunea noastră de vot. Deci cine este pentru acest amendament de suprimare? Împotriva abțineri se respinge amendamentul de compromis C. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 26, 56, pentru. Împotriva abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 53. Toată lumea a votat, s-a închis votul, 18 pentru, 23 împotrivă, 53 se respinge, supun la vot 54 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă alineatul 29, amendamentul 55 cu amendament oral depus de mine. Îl supun la vot astfel modificat pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. 55. Asta ah, si, ça devient beaucoup clar. Acum e mult mai limpede. Toată lumea a votat, s-a închis votul și acum e clar 40 pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Nous en venons considérant après Acum consider, considerentele 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Apoi la 2 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum întreaga propunere de rezoluție. Nu, domnul Ori dorește să ia cuvântul. Mulțumesc. Aș dori doar să subliniez după vot faptul că nu am convenit asupra introducerii pe ordinea de zi a acestui subiect. Nu ne place modul în care a ajuns acest subiect pe ordinea de zi și vom vota împotriva. Sí, señora presidenta, para decirle que yo mantengo lo que ha sido... Mulțumesc, doamna președintă. Și eu Vreau să spun că majoritatea coordonatorilor noștri au considerat că e o idee foarte bună ca Parlamentul să abordeze aspecte de ocupare și vom vota pentru. Foarte bine. Mai dorește cineva să dea instrucțiuni de vot? Văd că nu, atunci supun la vot întregul text electronic. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 26 pentru, 16 împotrivă, două abțineri. Iată că se adoptă. Și am încheiat acum sesiunea de votare. Vă mulțumesc pentru participare și ne vedem la ora 3 ca să examinăm orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă, raportul domnului Ori.